Stimate colegi, stimați colegi, reluăm ședința întreruptă pentru pauza de prânz și începem cu punctul 8 de pe ordinea de zi, descărcarea de gestiune. Andreea Cescova este raportoare și îi voi da cuvântul raportarei. Doamna Cescova, aveți cuvântul. Stimate domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi, nu este pentru prima dată că ne întâlnim să discutăm despre acest subiect. Seria. Nu este pentru prima dată că ne întâlnim pentru a discuta cea de-a doua uh, variantă de proiect de uh, raport pentru descărcarea de gestiune pentru anul 2011 a bugetului general. Dumneavoastră știți că și pentru anii 2009-2010 situația a fost asemănătoare, că și cea de-a doua variantă a raportului a fost uh, respins. Nu vreau să menționez acum toate motivele pentru care s-a ajuns la această situație. Să ne gândim că nu am primit informațiile solicitate de noi din partea Consiliului. Acest lucru s-a întâmplat și în anii trecuți. Noi, în calitate membrii acestei comisii am trimis 52 de întrebări în legătură cu modul în care Consiliul și-a administrat fondurile pentru anul 2011 și nu am primit nici un răspuns. Deci, situația nu s-a schimbat în comparație cu cei doi ani precedenți menționați. Eu m-am întâlnit personal cu reprezentanții președinției irlandeze, V-am informat despre acea întâlnire, dar de fiecare dată există două interpretări juridice diferite ale tratatului. Consiliul insistă asupra argumentului că Parlamentul nu ar fi întrituit să verifice modul în care Consiliul își administrează bugetul și um, ca atare nu ar exista obligația de a furniza informații pentru descărcarea de gestiune. Deci, această interpretare juridică este îmbrățișată de Consiliu, tot așa cum s-a întâmplat și în anii următori. Din acest punct de vedere nu a apărut niciun fel de modificare de atitudine, cel puțin eu nu am primit niciun fel de informație oficială că s-ar fi schimbat poziția Consiliului. Dincolo de faptul că președinția Consiliului s-a schimbat, poate președinția lituaniană va aborda uh, o altă atitudine și uh, vom putea dialoga. Deocamdată însă lucrurile nu au evoluat uh, în sensul pozitiv dorit de noi. Din acest motiv, eu vă prezint această a doua variantă de proiect de raport privind descărcarea de gestiune pentru bugetul Consiliului și noi din nou vom uh, refuza descărcarea de gestiune pentru Consiliu. În baza uh, dezbaterii cu experții noștri juridici și în urma workshopului pe care l-am organizat noi în anul trecut, Parlamentul, care este o instituție aleasă pe cale democratică, are datoria să ă, dea seamă în fața cetățenilor și ă, ne considerăm îndreptățiți să verificăm și modul în care Consiliul își folosește fondurile indiferent dacă uh, vom acorda sau nu descărcarea de gestiune, uh, noi considerăm că avem această datorie. Dar uh, prezentând acele două variante de interpretare a prevederilor tratatului, ajungem în acest impas. Cum putem rezolva lucrurile? Poate printr-un contact cu noua președinție lucrurile se vor îmbunătăți. Vă mulțumesc pentru atenție și Sper că um, toți suntem conștienți de situația existentă. Aștept uh, observațiile și amendamentele dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Ra doamnei Cescova și vă întreb acum dacă dorește cineva să intervină, are uh, observații. Domnul Balcitis și după aceea domnul Mulder. Zic Matas Balcitis. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că de trei ani auzim aceste uh, argumente și este firesc uh, ca nouă tuturor să ne fie limpede că instituțiile, indiferent de importanța lor în viața socială, trebuie să justifice modul în care uh, își cheltuiesc banii și uh, eu cred că asta nu mai este o chestiune strict economică sau financiară, ci uh, s-a transformat și într-o problemă politică. Și eu sper că uh, președinția lituaniană sau președinția altei țări nu va putea să rezolve lucrurile, pentru că este vorba despre uh, o înțelegere la care trebuie să se ajungă între instituțiile europene la cel mai înalt nivel ce putem face noi dacă nu uh, acordăm descărcarea de gestiune pentru a treia oară, cred că va trebui să ne gândim la măsuri concrete de a ieși din impas, pentru că altfel uh, niciodată nimeni nu va ști dacă banii sunt folosiți uh, corect. Mulțumesc, Ian Mulder. Mulțumesc, domnule președinte. Se pare că situația este dificilă. Um, este un fel de ritual care se repetă de la un an la altul. Um, eu cred că ceea ce a sugerat uh, raportoarea este um, binevenit să încercăm să reluăm dialogul acum cu președinția lituanioană pentru a vedea dacă nu vom avea mai mult câștig de cauză. Pentru că uh, Știm că toate celelalte instituții se supun acestui control, doar Consiliul se consideră um, mai deosebit. Întrebarea este sigur interesantă și Søren Zendergaard și domnul Jean-Pierre Audi doresc să intervină. Mulțumesc uh, raportoarei și mulțumesc și pentru acest uh, proiect de raport. Sigur că există lucruri care urmează să fie clarificate mai târziu. Eu sunt de acord cu cei care au spus că nu putem să uh, <laughs> criticăm în mod special președinția lituaniană dacă nu vom primi uh, un rezultat, un răspuns, pentru că au existat o serie întreagă de președinții care uh, nu uh, ne-au răspuns. Lituania este o țară mică, iar în contextul Consiliului ar putea să aibă dificultăți în a schimba acum uh, orientarea modului de acțiune. Oricum însă, cred că ar fi o idee binevenită să încercăm să discutăm cu președinția lituaniană, pentru că eu cred că ceea ce trebuie noi să facem este să o îndemnăm să acționeze așa cum a acționat președinția suedeză. Pentru că nu toate președințiile au acționat la fel. Unii uh, Ă, danezii, de pildă, nu au furnizat nicio informație. Dar, de-a lungul anilor, au existat și președinții ă, care ă, au avut o altă atitudine. A existat totuși măcar încercarea ca indirect să răspundă la întrebări. Au trimis niște informații pe care le-au pus și pe site. Deci, au furnizat totuși niște răspunsuri și eu cred că trebuie să dialogăm cu președinția lituaniană, îndemnându-o să iau un exemplu din modul în care a procedat președinția suedeză și nu cea daneză. Pentru că, sigur că nu ar rezolva definitiv situația, dar oricum ar fi un pas înainte. Vielen Dank, äh, Sören Mulțumesc, Săren Sendergar, jean Pierodi. Mulțumesc, domnule președinte. Colegii mei, știu foarte bine și mulțumesc și coordonatoarei mele pentru că uh, Um, a procedat când foarte riguros. Eu nu am uh, împărtășit niciodată opțiunea tehnică a acestei comisii în legătură cu problema cu care ne confruntăm și anume că nu primim răspunsuri din partea Consiliului în ce privește asumarea obligațiilor politice și democratice de a furniza Parlamentului toate elementele necesare pentru ca Parlamentul să poată să-și exercite răspunderea de control pe care o are, pentru că uh, trebuie să aibă această posibilitatea de a verifica eh, executivul. Eu știu că au existat multe scrisori care au fost trimise, știm și care au fost situațiile precedente, dar eh, în clipa de față situația se află într-un impas. Eu cred că eh, noi considerăm că avem un drept și o datorie de a acorda descărcarea de gestiune, de a pentru uh, celelalte instituții. Conform tratatului de la Lisabona, Uniunea Europeană are o personalitate unică, morală, juridică. Este o singură personalitate. Există un executiv care este Comisia Europeană și există subsecții, uh, Consiliul, Curtea de Conturi și așa mai departe. Deci, uh, Există această tradiție în interiorul Parlamentului de a avea o descărcare de gestiune. Um, bun, acum um, trebuie să mergem pe ideea că Uniunea Europeană are o personalitate juridică unică. Eu cred că um, noi avem o competență în a verifica toate conturile Uh, instituțiilor Uniunii Europene. Nici nu este vorba despre a verifica dacă uh, banii au fost prost cheltuiți. Curtea de conturi face foarte puține observații în ce privește gestionarea banilor de către Consiliu. Dar uh, noi avem 250 de pagini de observații în legătură cu modul în care Comisia a gestionat banii, în schimb Consiliul ne refuză informațiile. Sunt uh, de acord cu colegii mei că este inadmisibil să nu primim elemente din partea Consiliului. Și uh, eu nu cred că este o problemă în clipa de față a președinției uh, Lituaniei sau probleme care au existat cu primul ministru al Irlandei. Este vorba de fapt de atitudinea funcționarilor de la Consiliu care au această atitudine de refuz. Deci eu cred că trebuie să uh, primim elementele pe care le solicităm. Dar lucrurile se complică și mai mult în legătură cu Serviciul European de Acțiune Externă, e aceeași problemă. Uh, uh, de ce nu putem discuta descărcarea de gestiune cu Consiliul? Consiliul European este o entitate, sigur, cu atribuții administrative unice. Dar eu nu știu care este cheia de a, care să ne permită o ieșire din situația actuală. Eu cred că trebuie să îi atragem de partea noastră și pe prietenii noștri parlamentarii naționali și eu cred că poate și uh, toate, toți președinții de, care au atribuții de control uh, bugetar asupra guvernelor în parlamentele naționale ar putea să ne susțină. Pentru că uh, funcționarii de Consiliului, de fapt, în clipa de față sunt cei care ne furnizează uh, datele. Poate că există niște instrucțiuni ierarhice Ministrii sunt cei care ne, nu le furnizează aceste date și cred că este vorba despre o problemă politică pe care merită să o analizăm. Pentru că dacă noi avem posibilitatea să verificăm comisia care trebuie să se justifice în fața Parlamentului, eu cred că același lucru trebuie să se întâmple și cu uh, gestionarea banilor de către celelalte instituții europene. Deci, um, noi uh, nu uh, trebuie să acționăm disproporționat. Eu uh, sper ca toți colegii mei să um, aibă înțelegere pentru analiza pe care o fac eu și sper că um, vom găsi o soluție pentru ca funcționarii Consiliului să înceteze această, acest tip de joc stupid pe care îl uh, derulează cu noi. Pentru că um, noi um, nu dorim să facem uh, reproșuri pentru modul în care banii au fost uh, cheltuiți. Nu este o atitudine firească să se comporte astfel uh, vis-a-vis -vis de eurodeputați. Eu cred că Eh, trebuie să ajungem până la urmă eh, să putem eh, efectua această descărcare de gestiune, altfel ne facem de râs în fața ochilor cetățenilor europeni. Mulțumesc colegului Odi pentru acest pledoarie fierbire. Ja, vielen Dank. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să-i reamintesc colegului uh, Odi că și aici avem din când în când discuții cu privire la întrebarea dacă Franța este sau nu o democrație. Eu nu pun această întrebare, ci o recunosc pentru că, mm, sigur, dacă te uiți la Constituție, poți să formulezi anumite întrebări. Eu cred Însă că avem cu toți un motiv să nu acordăm descărcarea de gestiune Consiliului și că argumentele pe care le prezintă nu sunt pertinente. În ceea ce privește Curtea de Conturi, dacă ne uităm cum anume verifică Curtea de Conturi uh, cheltuielile de la rubrica 5, atunci l-aș ruga pe reprezentantul Curții de Conturi să ne spună câte plăți a analizat Curtea de Conturi din bugetul Consiliului. Faptul că nu există observații la bugetul Consiliului nu se datorează faptului că acolo toate lucrurile sunt în regulă, ci pur și simplu că nu există uh, eșantioane verificate pentru a face uh, vreo estimare sau valorizare pentru că există informații doar pe fonduri, dar nu pe gestiuni putem uh, modifica această procedură de descărcare uh, dacă ne facem că nu s-a modificat nimic. Consiliul vine și ne pune sub nas un document care e vechi de 20 de ani și care nu ține cont de evoluția instituțională din ultimii 20 de ani și de răspunderea bugetară a fiecăreia dintre instituții. Există și articolul 100 sau 235 în acest sens. Sigur, putem uh, să pierdem în continuare timp uh, repetând tot aceleași argumente, dar nu vom ajunge nicăieri așa. Eu cred că trebuie să subliniem și să apărăm răspunderea politică a Parlamentului în acest sens și nu mă liniștește nici de cum faptul că e a doua, a treia, a patra, a cincea oară când refuzăm descărcarea de gestiune pentru Costiliu. Și uh, comisia a venit cu declarații de uh, fiabilitate, dar la ce ajută acest lucru? Eu, eu cred că nu avem voie să renunțăm la niște uh, Uh, competențe și prerogative de principiu care revin Parlamentului. În al doilea rând, în cazul instituțiilor nou create, și anume uh, ca de pildă serviciul de acțiune externă, nu am procedat la fel. Dacă însă continuăm așa și considerăm că absolut totul se încadrează în final la bugetul comisiei, nu știu ce câștig există în practică. Sigur că am putea încerca să obținem de la comisie informații cu privire la Consiliu, dar asta ar fi pură birocrație. Să întrebăm noi Comisia, iar Comisia să se adreseze Consiliului, Consiliul care o sezite și vis-a-vis -vis de Comisie să furnizeze date. De aceea aș cred că ar trebui să încetăm, ar trebui și Consiliul să înceteze să nu ne ia în serios, eu cred că am um, pierdut ocazia să punem acest punct și pe ordinea de zi a discuțiilor uh, precedente. Eu cred că următorul mijloc pe care îl avem la îndemână este uh, cel al bugetului și uh, chiar dacă există acest gentleman's agreement, trebuie să ne întrebăm dacă nu intervenim aici cumva. Eu cred că nu ne-am folosit posibilitățile de care dispunem. Ne prefacem cu toții că așa merg lucrurile și încercăm să evităm frecușurile. Eu una uh, pot să accept o situație în care nu acordăm descărcare de gestiune Consiliului nici în următorii ani. Președintele, mulțumesc foarte mult. A fost interesant uh, să aflăm că argumentația pentru a nu acorda descărcarea de gestiune Consiliului este democrația uh, din Franța sau respectiv uh, lipsa de democrație, dar e iulie și e cald. Intervine vorbitoarea. Domnule președinte, dacă vreți să caricatura, caricaturizați uh, intervenția mea, nu e cazul, pentru că între mine și domnul Odi nu există probleme. Ce vroiam, de fapt, să zic este că tradițiile democratice din diferitele țări sunt diferite și de dar nu pot imagina să existe vreo țară unde Parlamentul să nu decidă uh, cu privire la cheltuielile unui guvern. Așadar, atunci când ați vorbit de uh, forme diferite de democrație, m-am gândit mai degrabă la Ungaria. Și dacă continuăm așa, cred că ajungem la articolul 7, dar nu cred că este de competența uh, noastră. Jean-Pierre. Vreau să confirm în fața comisiei dumneavoastră că Franța este o democrație, altfel n-ar fi membru al Uniunii Europene. Nu aveți nicio temere în această privință. Vreau să vă confirm și avem o dezbatere de fiecare are opinii pe care toată lumea le ascultă. Also, das nehmen wir zu protocol. S-a consemnat ca atare și suntem liniștiți. Mai există și alte intervenții? Nu e cazul. Atunci, doamna raportor, dacă dorește, poate să intervine încă o dată. Francesca, doriți să vă exprimați încă o dată poziția acum pe final? Vă rog. Mulțumesc! Aș dori să spun câteva cuvinte pentru că mi s-a părut amuzantă această discuție, dar acum la modul serios. Aș dori să vă mulțumesc pentru comentariile făcute. Constat că putem colabora bine în această comisie, că nu există diferențe de opinie între noi și aș dori să răspund la câteva com- comentarii. Da, într-adevăr, chestiunea s-a politizat. Și cred că e bine, pentru că dacă analizăm lucrurile din punct de vedere juridic, apar diferite interpretări ale tratatului, de aceea ar trebui să avem o abordare strict politică. Eu consider însă că ar trebui întotdeauna să încercăm un dialog. Și în acest dialog însă trebuie ca ambele părți să coopereze. Și de aceea solicitarea colegiilor adresată Consiliului de a da dovadă de disponibilitate în acest sens. Cred că putem uh, să solicităm o opinie în acest sens și președinției lituaniene. Nu cred că ar trebui să ne împiedice ceva să adresăm întrebări în noi președinții. Apoi altă chestiune care a apărut în cursul discuțiilor Președinția lituaniană probabil că nu va reuși în această scurtă perioadă să depășească linia generală stabilită de președințiile anterioare. Însă cred că trebuie continuate discuțiile și Sper, în mod sincer, că Parlamentul nostru este o instituție democratică. Vreau să explic de ce nu vorbim de un al doilea raport, ci de descărcarea de gestiune pentru 2011. Presupun că în anii viitori vor exista două rapoarte pe diferitele instituții. Unul pentru Consiliu și celălalt pentru Consiliu European. Până acum nu a fost uh, posibil așa ceva. Am fost rugată inițial să redactez două rapoarte separate. Și o ultimă observație. Da, într-adevăr, în lumina celor stipulate în tratat, ar trebui să acordăm descărcare uh, de gestiune pentru comisie, care răspunde pe deplin pentru implementarea bugetului. Dar această interpretare contravine interpretării pe la care suntem uh, îndreptățiți noi ca Parlament vis-a-vis -vis de uh, bugetul Consiliului. Și cred că rezultă clar din acest raport că Parlamentul, ca instituție democratic aleasă, are dreptul să facă acest lucru și că Consiliul ar trebui să accepte acest lucru și să se angajeze într-un dialog cu noi. Dar dacă nu există interpretări clare ale tratatului, atunci va trebui să continuăm discuțiile pentru că pe asta s-a bazat uh, dintotdeauna deja Uniunea Europeană, pe dialog. Însă nu greșim nici de cum uh, noi și nu putem fi acuzați de lipsă de cooperare. Aș dori să mulțumesc secretariatului pentru cooperare și aștept cu interes amendamentele dumneavoastră și cred că această discuție a arătat că în toamnă ar trebui să votăm refuzarea acordării de gestiune nu cred că ne rămâne altceva de făcut. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc doamnei Cescova. Aș dori să vă comunic că amendamentele pot fi transmise până pe 5 septembrie 2013 și astfel putem uh, încheia punctul 8 și vă propun să trecem la punctul punctul 10 de pe ordinea de zi, pentru că punctul 9 uh, a fost uh, scos de pe ordinea de zi la solicitarea raportorului. Și acum vorbim despre raportul cost-eficacitate al investițiilor în eficiență energetică efectuate în cadrul politicii de coeziune. Domnul Balcitis este raportor pe această temă și voi da cuvântul pentru o scurtă prezentare introductivă, înainte ca să dau cuvântul curții de conturi domnului uh, Harald Ziegelbös. Domnule Balciti, să aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Textul documentului a fost deja discutat, însă doresc să profit de ocazie și să mulțumesc reprezentantului Curții de Conturi pentru acest document excelent, chiar dacă pe alocuri critic. Și aș dori de asemenea să mulțumesc reprezentanților Comisiei cu care am avut ocazia să ne întâlnim și să înțelegem într-adevăr care este miezul problemei. Aș mai adăuga că sunt prevăzuți uh, anumiți pași pentru a aborda această chestiune mai eficient și aș dori de asemenea să mulțumesc uh, staffului de la secretariatul comisiei noastre, care de asemenea și-a dus contribuția la elaborarea acestui document. Așadar, după cum s-a spus deja, raportul se referă la eficiența la raportul cost-eficacitate al investițiilor în eficiență energetică efectuate în cadrul politicii de coeziune. Este vorba de perioada 2000-2013, în care au fost uh, derulate mai multe programe, uh, la fel trei programe în perioada 2007-2000 și mm, alte două programe într-o perioada anterioară. În raportul meu susțin în mare concluziile Curții Europene de Conturi. Efic- raportul cost-eficacitate a fost scăzut însă trebuie să menționez că în momentul implementării acestor programe nu se stabiliseră astfel de indicatori de eficiență pentru Uniunea Europeană. De aceea este dificil acum să evaluăm aceste programe în mod retrospectiv și din punctul de vedere al eficienței investițiilor pentru că această politică de eficiență a investițiilor a fost uh, elaborată doar uh, recent, în 2009. Iar noua directivă cu privire la eficiența investițiilor va intra în vigoare doar la 1 iunie 2014 și ne confruntăm din nou cu aceeași problemă. Nu avem date fiabile, deci nu putem face comparații. Și, <clears throat> drept concluzie, pot să uh, subscriu și eu la recomandările curții uh, de conturi. Multe lucruri, uh, multe dintre observațiile mele coincid cu recomandările curții de conturi și anume elaborarea de indicatori specific pentru viitoarea perioadă, audituri obligatorii de energie care nu au fost efectuate în trecut și de asemenea și includerea eficienței de gestiune în uh, programele naționale, aspect care nu a existat în trecut. Evaluarea măsurilor de eficiență energetică va fi posibilă doar în decurs de câțiva ani, după ce vor apărea și rezultate. De asemenea, vreau să subliniez și importanța uh, criteriilor de selecție care uh, sunt pertinente și pentru achizițiile publice și sunt încrezător că și achizițiile publice electronice pot să contribuie la transparență și la eficiența proiectelor. Mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule Balcitis. Am să dau acum uh, cuvântul membrului Curții de Conturi, domnul Wegenbauer. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că astăzi uh, putem fi succinți pentru că a avut loc deja o discuție interesantă pe care ați uh, încheiat-o și cu o locuțiune interesantă pentru care vă mulțumesc și de aceea permiteți-mi doar să sintetizez. Acest raport a fost discutat pe larg, nu doar aici în Parlament, și am avut o discuție de circa o oră și în Consiliu și nu se întâmplă des ca rapoarte speciale ale Curții de Conturi să fie discutate în Consiliu. Pe baza discuțiilor din Consiliu s-au făcut uh, și de acolo câteva propuneri de decizie. Pe scurt, vis-a-vis -vis de raportul de față, mă bucură foarte mult și Ceea ce prezintă domnul raportor corespunde întru totul intențiilor noastre și aș dori să mulțumesc și comisiei pentru că și comisia a luat deja măsuri. În aprilie deja a venit cu propuneri noi cu privire la uh, modul în care ar trebui să continuăm în acest uh, sector. Și așa cum spunea domnul raportor, acest domeniu este unul important pentru obiectivul, 2000, eh, obiectivul 20-20-20. Pentru că ne-am propus și o eficientizare. Și dacă eh, nu reușim să îndeplinim obiectivul de eficiență energetică, avem probleme și la uh, Uh, reducerea emisiilor de carbon. Comisia știe însă că este un obiectiv politic al Europei noastre comune și în acest sens uh, doresc să mulțumesc nu doar raportorului și Parlamentului, ci și Comisiei. Însă, așa cum spune și domnul raportor, cel mai important lucru este că abia în viitor vom vedea dacă uh, aceste decizii pline de intenții bune au și un efect și vă asigură disponibilitatea noastră de a interveni la follow-up. În momentul de față avem în redactare un raport cu privire la energiile regenerabile, care va fi finalizat în scurt timp și veți vedea că acordăm atenție acestui domeniu politic. De asemenea, vom redacta în cele ce urmează și un raport cu privire la climă. Așadar, vă puteți baza pe noi. Știm că este un domeniu politic important. Noi nu suntem doar auditori, ci avem și gândire politică și sperăm că astfel vă putem susține și pe dumneavoastră în realizarea uh, obiectivelor noastre, însă dovada ne va fi prezentată doar în câțiva ani și abia atunci vom vedea dacă am avut uh, succes sau nu. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Wögenbauer. Există doritori uh, din partea membrilor, vă rog. Domnul Rubich, da, sigur, Mulțumesc pentru această prezentare. Eficiența energetică este o prioritate europeană absolută și vedem șanse mari în ce privește politica ocupațională, în ce privește, de pildă, anveloparea locuințelor ca să nu se piardă energie. Și eu cred că din acest punct de vedere, domeniul este foarte important pentru cetățeni și cetățeni. Eu întreb dacă există acum la nivelul Curții de Conturi un studiu și în legătură cu posibilitățile de ocupare a forței de muncă în contextul acestui program. Nu știm că în Europa 2 milioane de locuințe ar trebui să fie um, tratate energetic astfel încât să uh, materialul izolant, uh, la acoperiș, la uh, ferestre uh, și pereți să nu mai permită pierderea de energie. Eu cred că tocmai de aceea este foarte important ca acest raport să se bucure de toată atenția noastră. Mulțumesc. Alte intervenții se pare că nu e cazul. Da? Atunci aș răspunde cu plăcere. Sigur că este un domeniu care poate crea locuri de muncă, dar uh, structura ocupațională depinde și de modul în care uh, acționează diversele țări, pentru că aici există posibilități de investiții um, care poate devină profitabile abia după 100 de ani și investiții care uh, pot uh, foarte repede să devină profitabile. Pe noi ne interesează șansele de a uh, crea locuri de muncă pentru tineret chiar acum. Și asta atât pe plan european, cât și pe planul localităților mici, ale comunelor. Trebuie să vedem cum va arăta uh, acest raport uh, investiții și profit uh, în urma investițiilor efectuate. Uh, pentru că există o diferență față de investițiile în alte domenii publice. Aici, într-adevăr, putem să creăm locuri de muncă și în același timp putem să obținem eficiența energetică, dar uh, într-o formulă cât mai rezonabilă, deci nu orice fel de măsură de renovare, ci activități de uh, economisire a energiei uh, care prin acțiunile din construcție să poată fi obținute. Mulțumesc foarte mult. Înainte de a da cuvântul raportorului. Întreb Comisia dacă dorește să intervină în legătură cu cele spuse din partea uh, Direcției Generale Regio. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să-i mulțumesc domnului Balcitis pentru faptul că uh, a ținut cont uh, de poziția comisiei și de rostul pe care îl avem. Este un raport foarte important pentru noi dacă vă uitați la următoarea perioadă de programare și la investițiile în programele de eficiență energetică, veți vedea că acestea sunt priorități în majoritatea programelor operaționale din statele membre. Și acest lucru este reflectat foarte bine și în documentele de poziție ale Comisiei. Și noi vom încerca să facem în așa fel încât Uh, concluziile acestui raport uh, să fie luate în considerare așa cum se cuvine. Bineînțeles că există recomandări care vor avea un impact direct asupra muncii noastre. Vreau să repet acest lucru că Apropo de costul standard al investițiilor, este o misiune dificilă și prețurile diferite se explică prin faptul că uh, Există prețuri diferite la echipamente, materiale, de asemenea și nivelul banilor puși deoparte este foarte diferit de la un stat membru la celălalt. Este o misiune care nu e foarte ușoară pentru noi, însă vom pune la punct linii de orientare pentru statele membre, astfel încât acestea să poată să pună ușor în aplicare recomandările din um, acest domeniu. Este adevărat că există un nou cadru juridic acum și o nouă directivă ce privește uh, uh, eficientizarea energetică și se dorește efectuarea de audituri de uh, calitate a consumului de energie și toate aceste operațiuni trebuie finanțate, de asemenea dorim să evaluăm mai bine investițiile realizate în acest domeniu. Există apoi și condițiile legate de uh, uh, Um, emiterea unui certificat de eficiență energetică. Și e important că există măsurile cu caracter obligatoriu care trebuie uh, luate și condițiile care trebuie îndeplinite înainte de a se acorda uh, cofinanțarea. Trebuie să ne asigurăm de faptul că în acest domeniu toate condițiile necesare sunt îndeplinite de statele membre și de regiuni. Deci noi lucrăm uh, din greu și la modul cel mai serios ca să ne asigurăm că condițiile din acest domeniu sunt îmbunătățite. În plus vreau să spun câte ceva despre indicatorii de performanță. Noi acordăm toată atenția acestui uh, domeniu în următoarea perioadă de programare. Ceea ce vreau să spun este că noi încercăm să redactăm aceste linii de orientare, aceste manuale, astfel încât să avem uh, niște indicatori de performanță armonizați, poate introducând și o abordare în ce privește ciclul de viață și uh, o eficientizare a uh, resurselor de altă natură, nu numai uh, energia și sperăm că așa o să putem să măsurăm și mai bine rezultatele din domeniul eficienței energetice. În plus, aș vrea să subliniez faptul că ar trebui să analizăm investițiile în acest domeniu dintr-o perspectivă mai largă, pentru că are consecințe asupra locurilor de muncă și asupra condițiilor de viață din statele membre și așa mai departe. Uneori nu putem să uh, izolăm investițiile, însă va trebui să ne asigurăm de faptul că Concluziile raportului, cum spuneam, vor fi uh, luate în considerare. Mulțumesc! Mulțumesc, iar acum mai dau cuvântul raportorului. Ačiū labai trumpai. Vă mulțumesc. Uh, am să fiu foarte succint. N-are sens să mă repet. Încă o dată, dați-mi voie să reacționez la ce a spus și colegul Rubic care sunt măsurile la care trebuie să ne gândim pentru viitor. O renovare a oricărei clădiri trebuie să se compună din două segmente. Odată să se facă economii de energie și așa ajungem să creăm locuri de muncă și să reducem consumul de energie și a doua, segment trebuie să fie îmbunătățirea condițiilor de locuire în clădirea respectivă, de folosire a clădirii respective. Deoarece uneori se cheltuie mai mulți bani pe uh, uh, deco- decorațiunile interioare și acestea sunt utile, dar ar fi foarte util dacă pe viitor am discutat despre o, o folosire mai eficientă a banilor europeni uh, acordați cu titlul de buget pentru eficientizarea energetică. Mulțumesc, am încheiat dezbaterea pe punctul 10 al ordinii de zi. Mulțumesc Comisiei și Curții de Conturi și ajungem la punctul 11. Este vorba despre delegația Comisiei noastre la uh, Bronice în Slovacia în uh, contextul dezafectării centralelor nucleare. Raportorul nostru este Jens Geier, căruia doresc să-i dau cuvântul Jens. Te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Putem să facem o scurtă prezentare dacă ă, nu există opinii divergente. Această delegație a fost inițial altfel planificată, stimate colegi, stimați colegi. Exista apropierea geografică și inițial ne-am gândit să petrecem doar o singură zi în Slovacia și o a doua zi la Praga, în Cehia, pentru a discuta acolo cu reprezentanții administrației dacă uh, greșelile uh, care au fost uh, comise în administrarea fondurilor regionale au putut să fie înlăturate. Nu avem probleme acum că ar exista acolo alegeri în care nu trebuie să interferăm, cum s-a decis la nivelul președinției uh, acestei instituții, dar nu am găsit parteneri de dialog. De aceea s-a decis să petrecem a doua zi în Slovacia, ca atare, programul este puțin încropit, făcut la repezeală, dar rezultatul este mulțumitor. Deci vom avea la dispoziție o a doua zi în care să discutăm cu reprezentanți ai instituțiilor din Slovacia în legătură cu modul în care fondurile structurale sunt uh, utilizate. Ieri a avut loc o întâlnire pregătitoare care au fost uh, participarea din partea colegelor și colegilor din birou a fost uh, bună. Am primit un uh, input foarte bun pe care vi-l prezint pe scurt. Poate vă amintiți că în clipa de față se derulează un studiu comparativ în legătură cu modul în care se desfășoară decomisionarea celor trei centrale nucleare din Lituania, Bulgaria și Slovacia, care sunt uh, model de construcție sovietic iar Institutul din Freiburg, din Germania, desfășoară acest studiu pentru că uh, deține expertiza necesară în acest domeniu. Dar dați-mi voie să-i spun colegului meu la revedere, pentru că a fost înainte membru al acestei comisii. Și, uh, bun, uh, am vrut întâi să vi-l prezint ca un oaspete, dar să revenim. Institutul din Freiburg a fost considerat ca fiind un consultant uh, extern uh, în decomisionarea unei centrale din fosta Republică Democrată Germană, care de asemenea și uh, centrala din Greifswald era de uh, tip sovietic și, pe scurt, ni s-a spus, da, Slovacia ehm, în clipa de față acționează corect, dar eh, planul de decomisionare nu este atât de detaliat încât să putem eh, fi eh, siguri de pe acum că toate riscurile de natură financiară și tehnică au fost identificate corect și ehm, că se ține seama de ele. Deci, uh, riscurile de acest tip, sigur că pot să aibă și consecințe financiare, pentru că asta uh, s-a întâmplat și anul trecut în Lituania. Deci uh, vom vedea cum stau lucrurile în bunice, cred că dacă două ore ne petrecem acolo, la centrala nucleară și discutăm cu experții eh, de la fața locului, ar fi suficient, pentru că nu trebuie neapărat să eh, mergem eh, până în nucleul centralei. Deci, după amiază o avem la dispoziție ne vom întâlni cu un grup um, de reprezentanți guvernamentali la Bratislava. Uh, toate ministerele implicate inclusiv acea agenție guvernamentală care poartă răspunderea acestei uh, decomisionări uh, vor fi prezenți pentru a ne prezenta situația și eventualele riscuri care pot să apară și avem și un uh, termen uh, cu reprezentanța ai curții de conturi. Deci, experiența mea din Lituania uh, îmi spune că uh, o întâlnire de acest tip poate fi foarte utilă și cu reprezentanții curții de conturi. Iar cea de-a doua zi uh, se va concentra pe modul în care fondurile structurale din uh, Slovacia sunt accesate și administrate și uh, ieri ne-am întâlnit cu un expert uh, din comisie care răspunde de Slovacia. Mi s-a spus că Slovacia nu se numără printre acele state în care fondurile regionale să fie prost administrate, rata de eroare uh, este mai mică decât media dar oricum ne vom interesa uh, despre cauzele care pot să ducă la erori și uh, vom uh, putea să folosim ocazia pe care o vom avea, inclusiv cu experții din comisie, să ne lămurim în legătură cu aspectele de politică regională în Slovacia. Eu cred că suntem bine pregătiți pentru a avea o discuție interesantă. Sigur că datorită situației din Cehia programul puțin a fost dat peste cap, dar uh, situația acum este sub control, așa arată uh, proiectul. Delegația uh, nu va fi foarte numeroasă, dar cred că va fi interesantă. Mulțumesc colegului Gaier. Dorește să intervine cineva? Paul Rubi. După ce, uh, din păcate, nu voi putea să particip la această delegație, uh, te-aș ruga să puneți o întrebare în legătură cu timpul, timpul de uh, uh activitate al acestei centrale nucleare din momentul în care a fost pusă în funcțiune și până la momentul dezafectării, să vedem uh, care vor fi costurile dezafectării în clipa de față pentru contribuabil, care vor fi cheltuielile pe plan comunitar pentru dezafectarea acestei acestei centrale uh, nucleare. Deci cheltuielile pe plan național uh, pentru contribuabil, pentru uh, utilizatorii de energie care vor fi de asemenea efectele. Uh, eu cred că în uh, ce privește uh, și acest raport investiție-profit, trebuie până la urmă să uh, cunoaștem aceste rezultate, pentru că Bohunițe, în urma acordului de aderare, are dreptul să primească și niște fonduri europene. Mulțumesc. Hodin máme novou vládu v České republice. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, doream să spun că guvernul uh, care se află acum uh, este doar unul temporar și nu știm încă dacă va exista un vot pozitiv în Parlament sau nu, pentru că guvernul acesta, potrivit Constituției, nu este legitim. Mulțumesc. Acum, din partea Comisiei, dați-mi voie să îl salut pe domnul Aurelio Cecilio. Bun venit! Poate că ați putea să prezentați punctul de vedere al Comisiei în acest sens. I would like to say that we welcome the attention. Vreau să spun că noi salutăm atenția pe care Parlamentul și această comisie o acordă gestionării fondurilor acordate Slovaciei uh, pentru că încă de la aderarea acestei țări la Uniunea Europeană a fost un uh, punct monitorizat de către comisie și un punct de îngrijorare și am uh, um, supravegheat din aproape uh, toate cele făcute de către autoritățile locale și știm că există niște slăbiciuni structurale și unele chiar de dreptul uh, de nevindecat, am putea să le numim astfel. Ne sperăm că va exista un vot din partea Parlamentului, astfel încât uh, autoritățile slovace să arate că doresc cu adevărat să uh, revadă de la A la Z sistemul de gestionare, uh, având în vedere fondurile structurale care urmează să vină pe perioada 2014-2020 sau și alte fonduri care pot să provină din alte programe. Am trimis Parlamentului uh, rezumatul situației, mai ales în ce privește uh, Fondul Social European, pentru că noi suntem responsabili nu pot să spun decât că, de fapt, numai dimensiunea se schimbă în ce privește uh, fermele. Fermele pot să fie mai mici sau mai mari. Aceasta este singura modificare față de Fondul European de Dezvoltare Rurală. Acum și selecționarea proiectelor uh, va fi, uh, pune probleme, există probleme și cu achizițiile publice și cu controlele. Acestea sunt principalele trei uh, slăbiciuni care au fost uh, identificate. Între timp au existat evoluții pozitive în ce privește procedurile de achiziții publice, pentru că pe viitor biroul achizițiilor publice se va implica mai mult. În ce privește celelalte două aspecte, cred că trebuie să fim vigilenți și să ne asigurăm că vom avea sisteme mai performante. Ja, vielen Dank, äh, Cecil. Mulțumesc, äh, Cecilio. Pe final, am să acord încă o dată cuvântul äh, domnului raportor, dacă dorește, domnul Gaier. Mulțumesc, domnule Rubic, pentru observație. Am să iau act de acest lucru. Mi-ați atras atenția asupra unui aspect care nu, de care nu eram uh, conștient, poate că se va regăsi în documentația de pregătire. Dar vă pot spune că a existat un transfer de proprietate. Reactorul cu patru blocuri este în momentul de față în uh, proprietatea statului, ceea ce și trebuie în cazul unei dezafectări. Sigur că costurile sunt mari. Pe mine mă interesează mai mult ce fel de măsuri compensatorii uh, se iau pentru care, sau la care este îndreptățit uh, statul membru, cât timp vor dura. Deci aspectul temporal va fi unul important. Uneori aici în Parlament uh, purtăm o discuție pe care eu o consider periculoasă. Există colegi și colege care își doresc un calendar destul de strâns, ideea fiind aceea că dezafectarea în, nu mai dorește să fie inclusă în uh, următorul cadru financiar multianual, deci cel de după 2020. Asta, sigur, uh, unii și-o pot dori, dar experții îmi spun că probabil că nu se va putea. Pentru că <clears throat> vorbind cu uh, cu cei din Germania care s-au apucat de mai mult timp de dezafectarea unui uh, reactor și au făcut deja pași importanți. Îmi spun că în cel mai bun caz în 2025 va fi finalizată dezafectarea, așadar orizontul temporal trebuie să fie mai lung. Sunt uh, unele lucruri care nu depind de voință. Și trebuie să ia de acest lucru și uh, celălalt grup politic uh, mai mare din acest Parlament. Acum, sigur, vis-a-vis -vis de întrebarea cât uh, mai uh, costă această dezafectare și contribuia, contribuabilul uh, slovac sau statul slovac, dar și uh, operatorul slovac. Am vrut să discut aceste aspecte și cu autoritățile slovace și vis-a-vis -vis de achizițiile publice, pentru că, sigur, dacă plecăm de la premiza um, că prezumției de nevinovăție, atunci uh, e bine și dacă se dovedește că în Slovacia se încearcă un fel de protejare a operatorilor interni, atunci vom la preocupările noastre și vom atrage atenția asupra faptului că noi ne așteptăm că, ca aceste lucruri să se desfășoare de comun acord cu Comisia. Mulțumesc foarte mult, putem astfel încheia acest punct. Și am ajuns astăzi la finalul ordinii noastre de zi. Următoarea reuniune are loc pe 16 septembrie la orele 15. Aici aș dori să vă mulțumesc tuturor secretariatului, reprezentanților Comisiei și Curții de Conturi, la serviciile de traducere și interpretare și după o scurtă pauză vom continua reuniunea coordonatorilor pe care o întrerupsesem în prealabil. Vă doresc tuturor o vacanță de vară uh, plăcută, odihnitoare și aștept uh, cu interes uh, reuniunea noastră din septembrie.